Good morning, colleagues. Good day to you. Bună dimineața, dragi colegi. Vă urez o zi bună. Înainte să votăm, aș dori să subliniez faptul că astăzi aniversăm un eveniment tragic. Acum 20 de ani, pe 23 uh, mai, judecătorul uh, antimafia Giovanni Falcone, soția sa Francesca Morvillo, și bodyguardilor Vito Schifani, Rocco Dicilo și Antonio Montinaro au uh, murit în masacrul de la Capaci. În această dimineață, o ceremonie care comemorează victimele mafiei a avut loc la Palermo și acolo a participat președintele George Napolitano și premierul Mario Monti. Aș dori să rog acest for să se alăture acestei comemorări pentru a onora exemplul și angajamentul demonstrate de judecătorul Falcone și pentru a onora memoria tuturor celor care au uh, murit pentru uh, lupta pentru adevăr și justiție. Ținem un minut de reculegere. Thank you. Vă mulțumesc. Now, have you all got your voting? Aveți cu toții cartelele de vot? Întreabă domnul președinte. Nu avem un vot lung astăzi. Și sper că putem trece prin voturi foarte repede.

Thank you, Mr. Bolsonaro, for raising that. Mulțumim, domnule Boștinaru, că ați ridicat această problemă. Am luat notă de această solicitare și uh, Parlamentul și-a exprimat solidaritatea cu aceste victime și cu familiile lor. Da? Dacă tot transmitem condoleanțe, am dori să ne exprimăm și solidaritatea cu toți uh, aceia care se află în închisoare uh, pe baza uh, ordinului de arestare european în mod nejustificat. Următorul punct este votul pentru raportul domnului Romeva, stocurile de ton roșu în Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană. Vă complot cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Propunerea comisiei, așa amendată, este sus la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. După aliniatul 1 există amendamentul 4 al Comisiei pentru Pescuit. Amendamentul 4 este supus la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Uh, votul s-a deschis la amendamentul 4. Votul s-a închis. Se adoptă. Și acum uh, supunem la vot uh, proiectul de rezoluție legislativă în întregime, așa cum a fost amendată, prin vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu o majoritate substanțială. Felicitări, uh, domnule Romeva. Acum, domnul raportor are cuvântul. Thank you. I just want to... Mulțumesc. Vreau doar să mulțumesc pentru sprijinul larg pe care l-am primit la acest raport și Paul Watson este o persoană pe care vreau să o menționez aici, care riscă să fie extradat în uh, Costa Rica. Deci trebuie să-i mulțumim. The next item is the... Mulțumim pentru comentarii. Următorul uh, vot, uh, raportul domnului Riche, introducerea cenților referitoare la coca dublă sau unor standard de proiectare echivalente pentru petrolierele cu coca simplă. Blocul 1 supus la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Propunerea comisiei este supusă la vot așa cum a fost modificată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supunem uh, proiectul de rezoluție legislativă la vot prin uh, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări, domnule Riche. Trecem la uh, raportul Garcia Hiero Caraballo. Posibilitățile pescuit și contribuția financiară prevăzute de uh, acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE și Mozambic. Supunem proiectul de rezoluție legislativă la vot prin vot cu apel nominal. În votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări, domnul Garcia Hieru. Trecem acum uh, la raportul doamnei Podimata, sistemul comun al taxei pe tranzacțiile financiare. Primul amendament, amendamentul 40, vot cu apel uh, nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Avem acum 32 uh, de amendamente ale Comisiei contate toate în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11 prin vot pe părți, pe două părți. Prima parte, amendamentul 11, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 15, cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Verificăm dacă doriți amendamentul 15, votul de verificare s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 45 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 52, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Ajungem la amendamentul 38. Uh, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36 vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 37. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri? Respins. Domnul președinte ne spune 42 a devenit caduc, îmi cer scuze. 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 41. Vot cu apel uh, nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Supunem la vot propunerea comisiei, așa cum a fost modificată. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Proiectul de rezoluție este supus la vot. Vot cu apel uh, nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu o mare majoritate. Felicitări, doamnă Podimata. Trecem acum la raportul doamnei de Sarnez. Uniunea Europeană și China. Există un dezechilibru în relațiile comerciale. Țin să vă informez că avem un eratum în toate versiunile lingvistice la acest raport. Cuvântul immaterial a fost înlocuit cu intellectual. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abține respins. Acum alineatul 1. Vot pe părți. Întâi alineatul 3. Întâi alineatul 1. Mă scuzați. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 3. Două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 11, trei părți, prima parte pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a treia parte pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 13, două părți, prima parte pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 15, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 17, două părți, prima, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 28, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 29, două părți, prima pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 30, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea a doua parte, vot cu apel luminal. S-a deschis votul. The vote is closed. a închis votul. Se adoptă cu o majoritate foarte mare. Acum, alineatul 37, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul K pentru, împotrivă, abțineri, putem verifica prin vot uh, electronic considerentul K. Închidem votul de verificare. Se adoptă. Considerentul P. Două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, moțiunea de rezoluție pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări doamnei de Sarnez. Următorul punct, raportul domnului David Martin, dreptul de anchetă al Parlamentului European. Aș vrea să vă informez că amendamentele 1 și 3 au fost retrase și amendamentul 31 a fost declarat inadmisibil. Amendamentul 18 pentru, 19 mă scuzați, pentru. Amendamentul, nu, mă scuzați, 19 amendamente din partea patru grupuri politice, toate împreună. Pentru, împotri, împreună, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru. Mă scuzați, e vot cu apel nominal. Deschidem votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 19, tot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 22. Da, doamnă de Kaiser, aveți cuvântul. Puteți să ne oprim timp de 30 de secunde, deoarece nu avem aceeași listă de vot și avem câteva probleme. Doar 30 de secunde vă rugăm să ne, să ne permiteți. Um, can someone help Mrs. De Kaiser with a voting list? Poate cineva să ajute pe doamna De Kaiser să-i dea o listă de vot? Doamna Harms, poate dumneavoastră? Perhaps the um, socialist group could follow Mr. Martin. Poate că socialiștii ar trebui să urmeze indicațiile domnului Martin.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 Sosia domnului François Hollande vine să ne salveze. Yeah, yeah. Has he got it? Okay. Ah, Steve Hughes is in charge. Great. Now. It's, uh, 22 now. Fine. We're, we're on Amendment 22. Deci suntem la amendamentul 22. E vot cu apel nominal. Sunteți pregătiți? S-a deschis votul. Amendamentul 22. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abține, respins. Vom verifica amendamentul 5. Deschidem votul. The check is closed. Închidem votul. Respins. Acum partea corespunzătoare din amendamentul 12. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea corespunzătoare din amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. alineatul 2, partea corespunzătoare din amendamentul 12, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum supun la vot propunerea modificată pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Domnul Martin dorește să intervină. amânarea votului cumva e propunerea dumneavoastră? Aveți cuvântul. Da. În urma discuțiilor avute astăzi cu Consiliul și cu Comisia, vreau să propun să amânăm votul asupra propunerii uh, legislative. S-au făcut uh, deja progrese și înainte de ziua de astăzi și astăzi la dezbatere și eu cred că cele trei instituții se pot întâlni pentru a ajunge la un acord pe marginea acestui dosar. Cineva vrea să susțină acest, această propunere? Cineva se opune? Atunci vom vota. Cine e de acord cu propunerea domnului Martin? Cine se opune? Abțineri se adoptă. Mulțumim, domnule Martin. Poftă bună tuturor!